Okay, if you could take your, your... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Să începem reuniunea de astăzi. Vom încerca să ne apropiem cât mai repede de voturi. Suntem la punctul 6, statisticile europene. Avem un prim schimb de opinii pe marginea acestui proiect de raport. Raportor este domnul Eduard Schicluna. Vă dau cuvântul. Mulțumesc. I think statistics have always... Cred că statisticile niciodată nu au fost un domeniu prea atractiv. Sunt doar cifre care trebuie să oglindească ceva anume și nu sunt neapărat foarte importante sau cel puțin nu sunt percepute ca importante. Însă în ziua de astăzi ne dăm seama cât de importantă este lipsa de fiabilitate a datelor statistice. Am mai avut problema asta în trecut în legătură cu finanțele publice, însă de data aceasta, recent, avem o altă informație statistică și anume Libor. Toată lumea a luat această dată statistică ca fiind uh, ceva obișnuit, însă acum vedem ce probleme am avut. Sute și sute de trilioane de derivative s-au uh, bazat pe această ancorare care a fost făcută atât de uh, neserios. Acest raport vine în momentul în care e important să arătăm cât de mare nevoie avem de niște date statistice fiabile politicile economice și rezultatele acestora au fost afectate de o lipsă de fiabilitate și de proasta calitate a statisticilor. Acestea sunt uh, strâns legate de credibilitatea statisticilor, strâns legată de cea a instituțiilor. Și atunci când e în joc credibilitatea statisticilor și instituțiile bancare își pierd credibilitatea și deci ca urmare acestui scandal. Comisia recunoaște existența acestor probleme. În trecut a publicat uh, documente cerând o gestiune robustă. Noi înșine am avut un raport privind propriile resurse pe aceeași temă și acum avem acest raport legislativ. În raport încercăm să arătăm că ar trebui să conștientizăm guvernele în legătură cu rolul lor și că acesta ar trebui să-și ia niște angajamente clare și să respecte mai ales independența institutelor naționale de statistică. Se specifică nevoia unei recrutări transparente, în funcție de criterii profesionale doar. Propunerea crede, cere o revizire a actualului cadru juridic pentru statisticile europene pentru a păstra un nivel ridicat de credibilitate, pentru a garanta un astfel de nivel de credibilitate. Se vorbește de independența autorităților naționale de statistică ca fiind esențială. Aceste persoane trebuie să fie independente în uh, desfășurarea propriilor sarcini. Deci aceste institute trebuie să fie perfect independente. Și trebuie să aibă libertatea de a stabili procesele și uh, chestiunile esențiale. Ar trebui să li se interzică să încerce să obțină uh, sau uh, chiar să obțină instrucțiuni de la guvernele naționale. Acesta este nivelul de independență pe care ni-l dorim, deci față de guverne. Uh, E nevoie de reguli transparente, obligatorii, pentru numirea lor, pentru demiterea lor, exact așa cum facem și în cazul altor instituții cu o credibilitate uh, sporită, cum ar fi băncile centrale. De asemenea, ar trebui să prezinte un raport anual în legătură cu activitățile statistice și în legătură cu situația financiară a autorităților lor. Iar transparența ar trebui să fie la nivelul cel mai ridicat. Este și un cod de conduită din 2001 în acest domeniu. Însă, conform acestei propuneri, ar trebui să ne asigurăm că acest cod trebuie semnat de guvernele tuturor statelor membre și să fie contrasemnat de comisie la nivelul cel mai înalt pentru a asigura aceste angajamente. Există un articol 17a privind accesul la folosirea și integrarea arhivelor administrative se stabilește un cadru juridic pentru o folosire uh, mai bună a acestor date în scopuri statistice. De asemenea, este și un amendament la articolul 6, în care se vorbește de nevoia de a asigura o poziție independentă a Eurostat la nivel comunitar. Voi încheia spunându-vă că acest lucru nu necesită resurse suplimentare de la bugetul uh, pentru statistici. E vorba doar de îmbunătățirea uh, colaborării, asigurând în același timp un nivel uh, calitativ foarte ridicat. Doamna Bows, raportorii din umbră. Jean-Paul nu e aici? Rodi, vei vorbi în numele domnului Goses? Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή. Vă mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului și să îl felicit pentru că a venit cu informații suplimentare și cu propuneri suplimentare pe marginea unei teme care ne-a preocupat și în trecut. Aici nu este vorba numai despre credibilitatea informațiilor și a datelor statistice și a principiilor, ci este vorba și despre statele care au responsabilitatea de a pune la dispoziție statelor membre și autorităților aferente aceste date. Totul are legătură cu uh, legislația și cu prevederile juridice. Deci nu este numai o chestiune ce ține de credibilitate, ci este vorba și despre buna funcționare a acestui nou sistem al controlului financiar. Trebuie să existe date comparabile, trebuie să fie posibil ca progresele statelor să fie evaluate. De asemenea, este important să existe o coeziune economică și o coordonare a politicilor financiare și economice. Acesta este un subiect foarte important pe care îl discutăm astăzi. Fără să existe date credibile, nu putem să progresăm, nu putem să lucrăm în ceea ce privește coordonarea statelor membre sau în orice alt domeniu. Așadar, susținem propunerile raportorului pentru că, pe de o parte, trebuie să fim siguri că este dată independența autorităților care emit aceste statistici, dar în același timp trebuie să fim siguri în ceea ce privește fundamentul, baza acestor date și posibilitatea de a le compara. Trebuie făcute eforturi suplimentare pentru a monitoriza coordonarea politicilor financiare și economice. Toate angajamentele pe care și le-a asumat Parlamentul și Comisia noastră, aceste eforturi trebuie să se bazeze pe date statistice credibile care trebuie să fie colectate în mod corespunzător. Dar, sigur, totul are de-a face și cu credibilitatea autorităților care pun aceste date la dispoziție. Și pe viitor vom vedea cum putem monitoriza această propunere mai departe și cum o putem îmbogăți cu idei venind din partea grupului nostru parlamentar. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, Sophie? Sophie? You chair, um... Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste propuneri sunt într-adevăr foarte utile. Aș avea câteva întrebări, nu prea multe. În primul rând, aș vrea să știu dacă aceleași criterii se vor aplica uh, numirii uh, șefului Eurostat. Vom avea același nivel de independență și în, acel, în al doilea rând, așa numitele angajamente privind confidențialitatea statisticilor. Parcă e un uh, jurământ al cercetașilor. Statele membre și au angajamentul să mențină un nivel uh, ridicat aici. Însă dacă ne uităm la anumite reguli neobligatorii aplicate în ultimii ani, vedem că nici acestea nu au fost, că acestea nu au fost uh, respectate de statele membre. Uh, și ăsta e sentimentul pe care îl am, uh, când uh, adoptăm rapoarte privind statisticile. Pe hârtie totul e minunat, însă știm că în practică lucrurile stau altfel. Ar trebui de aceea să vedem cum sunt puse în practică aceste reguli. Iar domnul din fața mea ar fi drăguț dacă m-ar lăsa să termin. Mă scuzați. Uite că am pierdut și șirul. Am pierdut firul gândirii acum. Și în ultimul rând, ar vrea să știu exact la ce se referă când vorbesc despre acces de plin la toate documentele administrative. Despre ce e vorba? Cum se va interpreta acest lucru? Mulțumesc. Mulțumesc, Filip. Well, uh, I think that we have a good uh, basis proposal. Avem o bună propunere de bază din partea Comisiei. E o bază bună pentru a începe lucrurile noastre. Aș avea câteva comentarii. În primul rând, la ce spuneai tu, Eduard, și anume faptul că Institutele Naționale de Statistică ar trebui să fie independente în ceea ce privește stabilirea metodologiei. Da, sunt de acord cu această sugestie într-o oarecare măsură, însă în același timp ar trebui să recunoaștem un lucru. Atunci când te ocupi de statistică, metodologia joacă un rol foarte important în uh, definirea resurselor. Deci nu există cifre neutre. Iar acești oameni, personalul din institutele de statistice, nu sunt niște roboți. Sunt oameni care au anumite convingeri, au anumite idei și tot așa cum nu vrem să avem încredere într-o independență totală a băncilor centrale, nu cred că ar trebui să lăsăm uh, o libertate de plină și centrelor de statistică în ceea ce privește alegerea metodologiei. Eu cred că legiuitorii au rol de jucat, măcar să indice direcția, în ce domenii se doresc uh, date clare, și vă reamintesc și dezbaterea de la Sixpack legată de dezechilibrele macroeconomice. Eu cred că e o opțiune politică să arăți ce indicatori vrei să monitorizezi și eventual să culegi un corp de date pentru a sprijini acest lucru. Eu mă tem că dacă nu am face asta, am construit încă o structură birocratică și am uh, ajunge și la o perspectivă oarecum uh, părtinitoare în loc să fie generală. Deci să avem aici uh, totuși acest avertisment, să știm că e important ca ei să fie independenți, însă în același timp poate că legitorii ar trebui să dea anumite indicații să stabilească drumul pe care trebuie să o ia. Referitor acum la codurile de mm, conduită naționale. Vrem ca acestea să fie vizibile, înțelese de toți cetățenii și ceea ce ne interesează cel mai mult e să fie puse în practică. Autoreglementarea în domeniul bancar nu ne-a mulțumit și nici în domeniul statistic n-ar trebui să ne mulțumească. Dacă există coduri de conduită, să fie obligatorii și să fie monitorizați. Un alt lucru pe care vrem să-l analizăm Poate că vă întrebați dacă avem o bază legislativă pentru asta, dar cum să încurajăm bunele practici și mecanisme de um, evaluare între omologi, de exemplu. Un alt lucru. Schimbul de date și între Eurostat și Institutele Naționale de Statistică suntem oare mulțumiți de modul în care se desfășoară acest schimb de date? Eu nu prea sunt sigur. În orice caz, acestea sunt domeniile referitor la care voi face amendamente. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc. După cum știu, colegii sunt de acord cu mai multă transparență și independență în ceea ce privește informarea cetățenilor, a contribuabililor și a autorităților care primesc uh, taxele. Independența e esențială. Termenele trebuie respectate, termenele de publicare a informațiilor, toate acestea sunt uh, importante, însă avem nevoie de o independență cu o calitate ridicată și nu o independență cu un nivel redus de calitate. Deci trebuie să fim foarte atenți în legătură cu standardele pe care le stabilim. Sunt însă de acord cu Sofie în legătură cu formularea din text referitoare la accesul la toate arhivele administrative. Despre ce vorbim aici exact? Ce arhive? Ce date vor fi cerute? Mi se pare um, o formulare foarte generală. De multe ori am tot spus aici că pentru întreprinderi, de exemplu, ar fi uh, mult mai ușor să nu li se ceară aceleași informații în 5 sau 6 formaturi diferite. Deci odată ce dau informațiile respective, acestea să fie folosite. Însă acum, deci ne întrebăm ce, la ce date vor avea acces institutele de, de statistică, actele privind personalul sau ce. Deci să fim atenți să știm la ce ne referim. Eu cred că mai rămân multe de făcut pentru a înțelege fundalul acestei propuneri. Să înțelegem cum putem asigura în același timp un nivel ridicat de calitate, independență, fără să, să depășim linia confidențialității. Informațiile trebuie folosite în mod eficient și există niște declarații utile din partea comisiei în legătură cu costurile, cu gestionarea costurilor. Ei nu vor un cost suplimentar pentru societate. Nu acesta trebuie să fie prețul. Și eu cred că cei de la comisie au dreptate. De asemenea, stau, ei au anumite cerințe în legătură cu actele delegate. Și așa cum am aflat și uh, la alte dosare am văzut că atunci când intri în detalii apar problemele. Există anumite date pe care statele membre nu vor să le dezvăluie, deoarece sunt date cu o importanță politică ridicată. Deci eu cred că ar trebui să fim, să știm mai exact ce anume vrem să delegăm comisiei în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Huntis. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, am putut de să discutăm din nou despre fiabilitatea datelor statistice. Nu vreau să repet acum o serie de comentarii fundamentale pe care le-au făcut astăzi aici colegii. În ceea ce privește prezentarea domnului Schicluna, din această prezentare am înțeles că dumnealui are oarecare bănuiel în legătură cu fiabilitatea datelor statistice. Câteva observații, dacă îmi permiteți acum. E drept că se încearcă garantarea unei calități sporite a datelor statistice, însă e clar, pentru asta e nevoie de voință politică. Și în acest caz eu nu... De data asta n-aș vrea să spun că raportorul nostru nu dă dovadă de această voință politică, spun că, în general, e nevoie de voință politică și eu nu știu dacă acest regulament va atinge obiectivul pe care ni-l dorim noi. Din mai multe motive. Primul rând, vedem că în perioada actuală, economia și societatea uh, Starea acestora e oglindită de niște cifre și pe baza acestor cifre se iau hotărâri privind politicile economice și dacă aceste cifre nu sunt corecte, pot apărea probleme grave. Deci dacă datele sunt fiabile, se pot face lucruri bune. Dacă nu, se pot face greșeli enorme și cetățenii pot fi înșelați. Și am văzut asta și în trecut. Știm ce date vrem. Însă, în același timp, uh, rezultatul final poate fi complet diferit. De foarte multe ori, uh, aceste date nu oglindesc uh, adevărata situația societate. În uh, Grecia am avut mari probleme cu asta și avem în continuare, însă nu doar Grecia a suferit de pe urma falsificării datelor statistice. Repet, din punct de vedere penal, încă nu știm ce se întâmplă cu datele statistice care nu oglindesc realitatea, deci nu știm ce se întâmplă. Nu vă voi mai uh, ține mult, voi prezenta câteva amendamente în legătură cu anumite aspecte concrete. În primul rând, cine controlează aceste autorități independente? E clar, trebuie garantată independența, însă cine controlează nivelul de... Cine controlează independența respectivă și cum? Și în primul rând, cine numește directorul Eurostatului și în funcție de ce criterii. E clar că va fi un organ politic sau uh, un guvern cel care va lua decizia și va fi și un control parlamentar. Aș vrea să știu dacă va exista și un aviz din partea unui alt organ. Deci care sunt criteriile profesionale de numire a acestui director? Poate că directorul Eurostat uh, poate veni, de exemplu, din uh, uh, domeniul bancar sau cineva de la fondul monetar, deoarece uh, experiența profesională din aceste domenii este destul de apropiată. Deci trebuie să ne întrebăm însă dacă se fac astfel de numiri, avem nivelul de fiabilitate uh, necesar? Deci întreb, cine are răspunderea politică pentru a verifica independența acestui organ. Acum, pe 26 și 27 octombrie am discutat despre un lucru. Comisia l-a numit pe domnul Șemeta pentru ca acesta să controleze Eurostatul. Dacă Eurostat săvârșește o neglijență voluntară, cine e tras la răspundere atunci? Deci, iată niște întrebări la care trebuie să găsim un răspuns, niște întrebări care îmi ridică reticențe. Eu știu că domnul Schicluna um, dorește să, să ajungă la textul cel mai bun, însă va trebui cu toții să ne implicăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! aici uh, directorul ajung de la Eurostat, și cred că domnul raportor uh, i-ar uh, fi recunoscător acestei doamne dacă ne-ar uh, aduce câteva lămuriri. Însă avem o mică întârziere. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succintă pentru că cred că motivarea propunerii a fost foarte bine explicată de către raportor. De aceea aș dori să mă refer numai la audierea dumneavoastră cu domnul Rademacher, directorul general al Eurostat, și la discuția despre care cred că a abordat multe chestiuni care se regăsesc pe ordinea de zi de astăzi. Propunerea, din punctul nostru de vedere, este foarte realistă, iar această ambiție este cu adevărat necesară și este uh, justificată de episoadele recente. De asemenea, este vorba despre o propunere care se încadrează în limitele subsidiarității. Este o revizuire țintită și cele mai importante puncte au fost explicate cu claritate. Permiteți-mi așadar să mă concentrez acum pe întrebările care au fost adresate în timpul acestui schimb de opinii. Prima întrebare. Vor fi aplicate aceleași standarde pentru independenți în aceeași măsură și pentru directorul general al Eurostat? Da, răspunsul este da. Comisia în uh, acest moment pregătește deciziile uh, revizuite ale Comisiei privind rolul Eurostat, care aliniază și armonizează practica pe deplin cu această, acest proiect de propunere. A doua întrebare se referă la angajament, uh, încredere și scopul și corectarea acestui nou instrument. Este adevărat, este o declarație politică, însă aspectul cel mai important este faptul că această declarație și aplicarea sa în practică, că acestea vor fi monitorizate. Cred că aceasta este o noutate importantă, așadar cred că ne putem baza pe aplicarea și implementarea acestui document nu, va rămâne, nu vor rămâne doar niște cuvinte pe hârtie. În ceea ce privește accesul la înregistrările administrative, aș dori să clarific un lucru. Pe noi ne interesează numai informațiile de natură cantitativă uh, sub formă de date. Acestea trebuie să fie văzute în contextul reducerii poverii și a costurilor și nu sub forma de colectare de date care există deja dorim să folosim într totul informațiile existente. Dar, într-adevăr, suntem de acord că limitările ar trebui să fie realizate și nu suntem interesați în alte chestiuni, cu excepția datelor. Un alt aspect interesant, independența cu referire la metodologie. Din punctul nostru de vedere, este important să existe o, o înțelegere clară a conceptelor și acestea să fie cât se poate de clare. Deci noi dorim să avem o dezbatere la începutul procesului și apoi noi, în calitate de emitenți ai statisticilor, vom lucra independent și vom implementa metodologia care a fost convenită în prealabil. Cred așadar că acest aspect poate să fie clarificat în text. Ambiția noastră nu este să fim complet independenți. Dorim să avem acest uh, consens clar în ceea ce privește conceptul și metodele. În ceea ce privește uh, codul de practică, este un instrument uh, de autoreglementare și Întrebarea este dacă este suficient. Codul de punere în aplicare trebuie să fie văzut ca un document sau ca un instrument care stabilește standarde minime, pe de o parte, iar pe de altă parte, anumite aspirații. Din acest punct de vedere, este dificil să se facă un asemenea instrument care să fie într-o totul obligatoriu din punct de vedere legal. Numai uh, această propunere Uh, stabilește niște standarde minime care sunt obligatorii din punct de vedere legal, mai ales cele care au legătură cu uh, autoritățile statistice. Cred că acestea sunt cele mai importante aspecte la care doream să reacționez foarte pe scurt Permiteți-mi uh, să mai subliniez că Comisia se bazează pe sprijinul activ din partea Parlamentului pentru a menține nivelul de ambiție care ar trebui să rămână la fel de ridicat până la sfârșitul procesului. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile dumneavoastră. Suntem convinși că vom adopta o propunere foarte bună care va stabili niște standarde pentru statistici care joacă un rol tot mai important în societatea noastră. Președinta, mulțumesc foarte mult. Am uh, avut de face cu multă activitate pe statistici în ultima vreme. Din experiența noastră, bătăliile se duc în general cu statele membre atunci când uh, este vorba de trialoguri Um, am dus eu câteva bătălii personale, am un raport personal și am lucrat uh, cât se poate de dificil în cadrul six-pack-ului pentru a obține rezultate bune în domeniul statisticilor. Și cred că acesta este un punct foarte important și trebuie să continuăm să progresăm pe, în acest domeniu. Însă am profitat de această ocazie pentru a iniția această direcție prin raportul lui Vicky Ford. Edward, da, pentru a conchide, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Cred că toate punctele care au fost exprimate sunt foarte importante. Ele fac uh, diferența între rapoartele care există Iar uh, Ceea ce pot să spun este că am luat notă de toate punctele de vedere, ele vor fi abordate în raport, începând cu standardele Eurostat în sine, trecând prin uh, obligativitatea codului de practică, de punere în aplicare și clarificând documentele administrative pentru a vedea ce înțelegem exact prin acest lucru. Am abordat uh, echilibrul între libertate și independență, uh, ținând cont de direcția politică și, de asemenea, raportul domnului Ciuntis, sugestia din acesta referitoare la calitatea datelor, ce cuantifică, ce măsoară acestea și în numele președintei am transmis o adresă la OECD, Conferința Europeană, pe uh, marginea acestui subiect, spunând că trebuie să analizăm PIB-ul și mai mult decât atât pentru a uh, lua în considerare nivelul de calitate al uh, familiilor și pentru a vedea ce indică acest indicator și care sunt datele asociate. Acestea fiind spuse, mă voi opri aștept cu nerăbdare începutul lui septembrie pentru a prezenta încă o dată aceste idei sub formă de amendamente aduse la acest raport. Președinte, mulțumesc foarte mult. Termenul prezentarea um, raportului va fi realizată pe 26 septembrie, deadline pentru amendamente 9 octombrie. Pe 5 noiembrie vor fi examinate, iar votul uh, va avea loc pe 28 noiembrie și, eventual, dar nu sunt sigură, în decembrie la plenară sau poate um, ceva mai târziu. Bun, acum putem să trecem la punctul 8, care este votul. Votul MIFID a fost amânat, așa încât mai avem doar voturile privind sistemul comun de taxare aplicabil uh, privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții din diferite state membre. Vă voi da câteva minute la dispoziție pentru a vă asigura că aveți listele de vot. Okay, it's a simple vote. Yeah, it's okay. But people are still Are we, are we ready? Um... Este toată lumea pregătită? Dacă da, atunci haideți să organizăm un vot de test. Votul este deschis. Vă rog, introduceți cardurile. Apăsați butonul. Bun. Right, 35 members. 35 de membri s-au conectat, mai urmează să voteze 5. Domnule Clintz, ALDE minus 1 și-a uitat cardul. 36 conectați. 31 um, au votat. Minus 2 de la ALDE și-a mai uitat cineva cardul. Bun, închidem votul. Vom începe așadar procedurile. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Nu se votează. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 17 electronic. Votul este deschis. Trebuie să mai adăugăm două voturi plus pentru ALDE. Votul este închis. 20 pentru, 17 împotrivă, cu cele două voturi suplimentare incluse. Se adoptă așadar. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă cu o majoritate similară, dar vom verifica electronic. A votat toată lumea, mai adăugăm două voturi din partea ALDE. 21 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot separat la 21, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, aveți dreptate, 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, nu, îmi cer scuze, 6 devine caduc, 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 a devenit caduc. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 părți la amendamentul 8. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm electronic, dar pare aceeași majoritate ca și în cazul celorlalte. Plus 2 din partea ALDE. Mai votează cineva. Votul este închis. 20 pentru, 17 împotrivă, incluzând voturile suplimentare de la ALDE. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aceeași majoritate. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic, votul pentru textul astfel amendat. A votat toată lumea? Votul este închis. 32 pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Privind uh, rezoluția legislativă, acum votul. Votul este deschis. A votat toată lumea. Vă rog să apăsați în continuare pe butoane. Mulțumesc, votul este închis. 33 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că acesta este finalul ședinței noastre. Nu? Ba da, până în această după amiază. He's not here, is he? Oh, okay. oh, I'm sorry, I couldn't see him. Um, Îmi cer scuze. Raportorul dorește să facă un comentariu în ceea ce privește amânarea MIFID. Este, este o sală îngrozitoare. Nu se vede cine stă mai după colț. Nu, nu, nu. Uh, raportorul spune că a fost amânată pentru că există mult de lucru pe marginea acesteia. Vă mulțumesc.